lui Evans și a 40 alți desemnatari o opoziție înscris la această propunere de rezoluție. Conform prevederilor articolului 94 din regulament, propunerea de rezoluție este înscrisă pentru dezbatere și vot la ordinea de zi a prezentei sesiuni. Vă propun, deci, să trecem dezbaterea pe ordinea de zi din această seară. La punctul final, votul va avea loc mâine la ora 12. Termenul de depunere a amendamentelor este până la ora 3 în această dupămasă. Domnul Robert Evans are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spuneați, uh, luni seara, Comisia de Afaceri Externe a adoptat o propunere de rezoluție cu privire la situația care se deteriorează în Sri Lanka, în Sri Lanka conform uh, articolului 94 din regulament. Situația din Sri Lanka este foarte gravă, însă situația umanitară este foarte incertă. Doamnă președinte, știu că există foarte diferite puncte de vedere în plenul Parlamentului și aș dori să vă indic că ar fi mai bine să avem o dezbatere adecvată care nu poate fi inclusă în această sesiune, dar ar putea fi organizată în ședința de peste două săptămâni. Îi sunt recunoscător domnului Dol uh, de la PP pentru că ne sprijină în această acțiune și noi, Parlamentul European, ar trebui să dăm dovadă de seriozitate și să avem o dezbatere cu rezoluție, cu participare maximă la plenarul următoare pentru a discuta uh, situația foarte gravă din uh, Sri Lanka. Vă mulțumesc, stimați colegi. Președinta, foarte rapid, cine este pentru și cine este împotrivă, cine este pentru o astfel de soluție, deci cine dorește să îl susțină pe domnul Evans. Cine e pentru raport? Votăm electronic pentru că nu e clar. S-a deschis votul. e foarte clar că vrem să ne pripim. Deci îi dau cuvântul, dau, dau cuvântul domnului Con Bendit. Domnul Con Bendit, aveți cuvântul. Doamnă președinte, când cineva vine cu o propunere, întotdeauna cineva are dreptul să vorbească împotrivă înaintea votului. Deci doream să vă indic doar că situația din Sri Lanka este cu adevărat dramatică. Există 550.000 de persoane în închisori. Ele în, în Sri Lanka nu pot părăsi această țară, e la fel ca în Birmania și cred că de aceea trebuie să menținem pe ordinea de zi de astăzi e situația din Sri Lanka pentru a arăta că suntem hotărâți să fim solidari cu cei care sunt închiși. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Convendit. Lucrurile sunt foarte clare avem propunerea amânării votului și propunerea de a menține votul. Cine este pentru amânarea votului? Foarte bine, împotrivă. Deci, trecem, ă, se, împotrivă, e împotrivă. Trecem la vot. Conform procedurii simplificate, trecem la votul raportului doamnei Geringer de Odenberg. Vot ă, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea.